Questo è quanto ho, ho inteso elaborare, ovviamente sono a disposizione per chiarimenti, domande e osservazioni. Grazie. Uh, thank you very much indeed, uh, Mr. Panzeri, and uh, for also for all your work on this. Uh, so next is Mr. Wizitill. Thank you, Chair, and thank you for your welcoming words in my regard earlier on. I wish to start by thanking Mr. Panzeri for his um, uh,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 the removal of all remaining impediments to uh, free movement in order therefore to truly empower citizens uh, and expose them to all the opportunities that come with toate oportunitățile care vin odată cu introducerea acestei piețe unice. Al doilea punct, prin urmare, se referă la uh, sublinierea mai pregnantă a acestei libertăți de mișcare. În al treilea rând, justiția din perspectivă transfrontalieră. Cred că una dintre obiectivele principale ale acestui spațiu va fi eliminarea sau probabil transformarea a 27 de sisteme diferite într-un singur sistem legislativ legal pentru toți cetățenii europeni, asigurându-se astfel accesul la justiție și mai ales la justiție pe plan transfrontalier. Ar fi un aspect crucial pentru cetățenii noștri, dar nu numai pentru cetățeni, și pentru IMM-uri, pentru firmele mai mici uh, și inclusiv pentru organizațiile non-guvernamentale, care de multe ori au de suferit din cauza unor practici fraudulente. Consider, prin urmare, că acest nou spațiu european de libertate, securitate și justiție trebuie să ofere sau să amplifice sau să simplifice accesul uh, la justiție în raporturile transfrontaliere. De asemenea, în ultimul rând, aș considera că trebuie să facă o trimitere și la nevoia de a reduce costurile afacerilor și a tranzacțiilor având grijă în același timp să nu amplificăm birocrația. Desigur, spațiul de libertate, securitate și justiție, în mod absolut necesar, va aduce odată cu el foarte multe propuneri legislative din partea Comisiei. Consider totuși că trebuie să rămânem vigilenți și să ne asigurăm că aceste noi propuneri legislative, aceste noi legi, în ultimă instanță, nu vor aduce cu ele uh, a complicații birocratice suplimentare și costuri adiționale pentru companii. Dacă vrem să creăm un spațiu unic, atunci vrem să simplificăm mediul de afaceri, vrem să dăm mai multă putere cetățenilor, nu să le oferim obstacole suplimentare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule Busutil, domnul Bușoi. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele colegului meu, domnul Schmidt, aș dori să mulțumesc raportorului pentru un aviz extrem de bine redactat și să îi spun că sprijinim uh, aliniatul redactat de domnia sa. Programul de la Stockholm stabilește prioritățile pentru spațiul european de libertate, securitate și justiție pe următorii 5 ani și sublinează direcțiile de acțiune europene în acest sens. Um, se spune acolo despre faptul că cetățenii europeni vor trebui să-și poată exercita dreptul să beneficieze pe deplin de pe urma integrării europene. Totuși, colegul meu a propus deja o serie de amendamente. Am dorit să subliniem importanța liberei circulații a pacienților și recunoașterea documentației oficiale. Asta pentru a asigura aplicarea directivei privind serviciile și de a avea o piață mai mobilă și dinamică. De asemenea, nevoia de a lupta împotriva falsificărilor și să cer să solicităm un răspuns la problemele acelor consumatori care cumpără online și au probleme cu plățile și există probleme cu livrările transfrontaliere, aspecte discutate și în alte locuri. Însă, dacă ne uităm la situația actuală, considerăm că acest aviz în forma sa este extrem de bun și va, se va bucura de un sprijin extrem de larg. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule Bușoi. Mai avem doi vorbitori. Domnul vicepreședinte Greg, doamna Styler, altcineva? Louis Greg, ai cuvântul? Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu doar o clarificare aș avea. În avizul noastră spuneți că recomandăm comisiei să identifice principalele 20 de motive de nemulțumire. Comisia, și cred că orice amendament trebuie să reflecte această poziție, Comisia a făcut deja un studiu preliminar, nu, este, nu se, s-a anunțat acest lucru, dar a existat un raport preliminar, există un raport preliminar, s-au identificat deja uh, cele 20 de motive și, de asemenea, se ocupă și de această carte a cetățenilor. Deci, amendamentul ar trebui să ia notă de faptul că la comisie deja se face ceva în această direcție. Ar fi bine, într-adevăr, să facem o trimitere și la raportul dumneavoastră, spune președintele. doamna Styler. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Sunt de acord cu spusele antevorbitorului meu, ce a sugerat mai precis domnul Greg, pentru că trebuie să dăm cezarului ce al cezarului și să recunoaștem meritele celor care le au. Aș dori totuși o clarificare din partea raportorului în principal sunt de acord cu cele spuse, dar ar fi o problemă, problemă care mi-a atras atenția. Există o serie de procese în desfășurare privind modul în care se pune în aplicare această legislație privind mandatul de arestare european. acest mandat european de arestare a avut mult succes în a, într-adevăr, asigura condamnarea unor infractori care au fugit din țara în care comiseseră infracțiunile respective. Totuși există cazuri în prezent în care acest mandat european de arestare și interpretarea sa sunt folosite și pentru activități infracționale minore Trebuie ca acest mandat european să fie reexaminat, pentru tocmai pentru a asigura că are într-adevăr impactul pe care dorim să-l aibă. Ce aș vrea o clarificare dacă în acest raport problema acestui, aplicării acestui mandat de arestare în cazuri minore va fi menționată sau nu. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Styler. Secretariatul Comisiei mi-a adus aminte că aceste lucruri nu intră sub. Uh, nu au intrat în atenția Comisiei Jurii. Cred că sunt două rapoarte încă în pregătire. Probabil cei de la juri ar trebui să comenteze, să vedem care sunt aspectele de drept civil referitor la acest lucru. Aș avea și eu un comentariu de făcut, pentru că nu există niciun raportor din umbră din partea grupului meu politic ceea ce mi s-a părut surprinzător în acest raport și citez spațiul eh, digital european și piața încă se bazează pe recunoașterea reciprocă. Acesta e un aspect pe care noi l-am urmărit îndeaproape, mai ales în ceea ce privește acel pachet de bunuri. Probabil s-ar putea face o trimitere sau măcar o recunoaștere a respectivelor documente în documentul dumneavoastră pentru a asigura conexiunea dintre ele și asta se leagă oarecum și de cele 20 de puncte de mulțumire. Este lipsa recunoașterii reciproce. vorba de calificări de profesionale care nu sunt recunoscute în mod reciproc și asta duce la fricțiuni și nemulțumiri. De asemenea, foarte recent se vorbea de importanța de a ajunge la recunoașterea reciprocă a comenzilor transfrontaliere mai ales când e vorba de recuperarea datoriilor de anumite firme. V-ați referit parțial la acest lucru, însă este o problemă la care ar trebui să revenim și mă bucur să văd că se face trimitere la asta, mă bucur că pregătim acest aviz pentru jurii, să le arătăm că și aceasta ține de piața unică și continuă, practic, gândirea pe care o regăsim în raportul colegului nostru, Greg. E bine că am inclus și această temă aici. Este cineva de la comisie care avea comentarii în acest sens? Se pare că nu a venit vacanța, însă, pe de altă parte, sunt convins că cei de la comisie vor să vadă avizul nostru. Domnule Panzeri, cred că am uh, auzit ce era de auzit. V-ați referit și la calendar. Termenul pentru amendamente săptămâna asta, votul pe 13 septembrie și votul la jurii pe 29 septembrie. Raportorii din umbră trebuie să-și trimită amendamentele de deci, săptămâna aceasta. Dacă aveți câteva observații cu care să încheiați prezentarea raportului și eventual să rezumați ce ați auzit până acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva comentarii scurte. Le sunt recunoscător colegilor mei pentru contribuțiile domnilor lor. Vă aștept să le primesc amendamentele. Sunt de acord că probabil avem, trebuie într-adevăr să subliniem acest aspect legat de finalizarea pieței unice, mai ales când e vorba de impedimentele în calea acesteia. Probabil, în acest caz, ne-am putea referi la implementarea pe deplin a directivei servicii. Nu de mult a fost adoptată în Parlament. Așa că, în ansamblu, sunt de acord cu recomandarea făcută. O să vedem ce putem face pentru a evidenția și mai mult această temă în raport, ca să continui cu răspunsurile Sunt de acord cu ce spunea domnul Greg. Avem într-adevăr acel raport. Comisia a lucrat până acum uh, cu, în legătură cu cele 20 de motive de nemulțumire și asta e bine, însă odată ce le-au identificat, trebuie să vadă și ce politici s-ar impune pentru a elimina aceste motive de nemulțumire. să-i dăm într-adevăr cezarului ceea cezarului, după cum s-a spus. Comisia jurii trebuie să se ocupe de problema mandatului european de arestare. Există acolo o, mai multe opinii. E vorba aici de drept civil. Însă sunt sigur că putem acoperi și această temă, pentru că, evident, există o legătură între politica economică, politica pieței interne și domeniul judiciar legislativ. Evident, există o astfel conexiune, conexiune. Știm cu toții care sunt problemele din acest punct de vedere. Însă, încă o dată, este o temă pe care o putem cuprinde în raport. Se pare că toată lumea este de acord și cred la rândul meu că acest aviz este foarte important pentru a asigura implementarea pe deplin a programului de la Stockholm. Vă mulțumim pentru munca depusă și le mulțumim și celorlalte persoane care au contribuit astăzi. Cu asta încheiem Ședința de astăzi, următoarea întâlnire, va avea loc pe 2 septembrie. Vă urez o vacanță plăcută, vă urez să vă reîncărcați bateriile pentru că avem foarte multe lucruri de făcut în toamnă. Aș dori să închei cu mulțumiri adresate secretariatului nostru, oameni harnici, îi avem aici cu noi. Vă mulțumim pentru ceea ce faceți și vă dorim și dumneavoastră o vacanță plăcută. Ne vedem în septembrie. Vă mulțumesc!